poate să își ocupe locul în Parlamentul European, dat fiind că a dat deja declarația că nu deține posturi incompatibile cu statutul de eurodeputat. Acum, o rectificare. Comisia Transportului a Parlamentului European a trimis o rectificare la rezoluția Parlamentului European din 27 septembrie 2011 legată de securitatea rutieră din Europa în perioada 2011-2020, conform articolului 216, paragraful 4, această rectificare este considerată adoptată în afara cazului în care în următoarele 48 de ore un grup politic sau 40 de deputați eh, solicită, depune, solicită un vot. Din acest moment aveți la dispoziție 48 de ore în care vă puteți exprima dorința de a vota această rectificare. Textul este disponibil pe site-ul internet al uh, Parlamentului European. Dom- doamna Roth a cerut cuvântul. Doamna Roth nu mai dorește să intervină. Domnul, domnul Leichtfried. Doriți să luați cuvântul? Mulțumesc, domnule președinte. E poate un moment inoportun, însă m-am gândit oare când ar fi bine să intervin și nu am găsit o soluție mai bună. Colegii mi-au atras atenția asupra unui uh, lucru și sper ca motivul să nu fie unul mai grav decât în aparență. Nu mai mi-apare numele pe acest uh, scaun, pe, pe locul meu și m-am gândit că poate e ceva în regulă cu așezarea noastră. Poate că puteți să mm, verificați puțin ce se întâmplă. Bineînțeles, vom verifica această eroare. Se poate verifica imediat. Am primit din partea grupului Partidului Popular European, din partea grupului Alianța Democraților și Liberalilor pentru Europa și din partea grupului confederal al Stângii Unite Nordice câteva cereri de